So, liebe Kollegen. Dragi colegi, este 4 și 4 minute. Mi-aș dori să începem cu prima reuniune a Comisiei Regii din acest nou din această nouă legislatură. Aș vrea să încep prin a vă ura bun venit Aș vrea să îi salut pe cei care în ultimii cinci ani au făcut muncă valoroasă la regii. Îi salut în mod special și pe cei care au venit, care sunt pentru prima dată în Parlament sau care sunt pentru prima dată membri sau supleanți din această comisie atât de importantă. Când spun comisie importantă, mă refer la faptul că Um, Comisia Regii, din punctul meu de vedere, este foarte importantă pentru că decide asupra bugetului, unor mari bugete um, la nivel european, ceea ce înseamnă că um, deciziile sale trebuie luate într-un mod transpărtinic. Asta a fost uh, experiența mea în ultimii cinci ani și anume că pe subiectele într-adevăr importante, în ceea ce privește dezvoltarea teritorială, în ceea ce privește coeziunea, în ceea ce privește programele transfrontaliere, întotdeauna am găsit un acord când am cooperat. Am reușit asta în majoritatea cazurilor și acesta a fost punctul forte al acestei uh, comisii și același lucru ni-l doresc nouă tuturor pentru acest mandat și le urez și celor uh, care vor fi la conducerea acestei comisii. În calitate de uh, președinte uh, intermediar, aș vrea să începem cu alegerea președinților. Alegem la, trecem la alegerea uh, președintelui astăzi, dar și alegerea celor patru vicepreședinți. Ordinea va fi următoarea. Întâi îl vom vota pe președintele comisiei, iar apoi pe vicepreședinți. Înainte însă de a ajunge la asta, pe baza regulilor, uh, trebuie să citesc numele celor care uh, înlocuiesc membrii cu drepturi de pline în, acest, uh, în această reuniune. La SND, Andreea Coțolino este înlocuită de Elizabeta Walmini. La ECR, Valdemar Tomașevski este înlocuit de doamna Izabela Elena Cloci din, la GUE, doamna Martina Michaels este înlocuită de stimabilul coleg Papadimulis. A, văd că este în sală uh, colega, deci uh, nu este înlocuită de nimeni. Și din partea celor neafiliați, domnul James Clancy este înlocuit de domnul Nathan Gill. Așa. Acum trecem la alegerea președintelui. Înainte de a face asta, uh, cei care vor vota uh, trebuie să-și amintească să aibă cartela de vot. Cine nu are cartela de vot, să facă ce este necesar uh, pentru a o recupera. Cartelele de vot sunt la etajul 3, unde sunt uh, uh, căsuțele poștale. Uh, dacă acestea fiind spuse, aș vrea să verificăm existența quorumului. Avem, quorumul este de 11 și este atins. Putem deci trece la alegerea președintelui. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să întreb dacă există o propunere, o nominalizare pentru postul de președinte al Comisiei. Doamnă Creel, avem o problemă cu una dintre aceste console de vot uh, unde cartela a fost introdusă în mod corect. Poate vă schimbați locul, spune președintele? E în regulă acum. Bun atunci uh, am să-i rog pe cei de la GUE să își prezinte candidatul. Aș dori să-l propun pe domnul Iunus Omarji pentru președinția acestei uh, comisii. Pentru membrii noi aleși uh, pot să vă spun că Iunus Omarji a fost membru și vicepreședintele acestei comisii în ultimul mandat. Este din insula Reunion și este un mare apărător al politicii de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! Îl întreb pe domnul Omarji dacă este de acord cu această candidatură. Acceptați? Bineînțeles, domnule președinte. Constat că sunteți membru cu drepturi de pline, constat de asemenea că ați uh, publicat declarația privind in, uh, interesele financiare și codul de declarația privind respectarea codului de conduită, asta mi s-a comunicat. Drept urmare, candidatura este reglementară. Aș dori să întreb dacă mai există și alte candidaturi. Dacă nu există candidaturi, acum putem să îl alegem pe președinte prin aclamare, dacă suntem de părere că așa trebuie să procedăm și dacă nu există niciun fel de altă propunere. Atunci asta putem face și domnul Omarji ar fi ales președinte al Comisiei Regii. Ich möchte dem Kollegen Omarjee von Herzen gratulieren. Îl felicit pe domnul uh, Omarji și îi predau cu plăcere locul. Je veux tout d'abord euh, féliciter chaque... Aș dori, în primul rând, să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru că ați fost uh, aleși uh, și să vă mulțumesc că ați ales uh, Comisia Regii, această comisie foarte frumoasă pentru dezvoltarea regională, care răspunde de politica de coeziune și care, în realitate, răspunde de solidaritatea care este în centrul ideii europene. Știu că pot să contez și sper să pot să contez pe susținerea dumneavoastră a tuturor, să fiți eh, liniștiți că vă voi asculta pe fiecare dintre dumneavoastră. în responsabilitatea foarte importantă acordată astăzi. Avem în fața noastră o agendă foarte importantă. Deja am uh, demarat-o în ultimul mandat cu o bună cooperare cu Comisia Europeană și vreau să o salut, salut pe doamna comisar Crețu, prezentă în comisia noastră, dar de asemenea și uh, pozițiile Parlamentului European Eh, și va trebui să reluăm cât de curând aceast, aceste lucrări. Acum trebuie să ne continuăm ședința noastră, care trebuie să eh, progreseze rapid pentru că la ora 16.30 trebuie să părăsim sala. Trecem acum la alegerea primului vicepreședinte. sau anunțat candidaturile, supleanții au fost anunțați, există noi membri titulari care, se, uh, care sunt înlocuiți, nu cred că este cazul. Uh, că, rog să se prezinte candidatura primului vicepreședinte al acestei comisii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă alătur dumneavoastră în a ura bun venit colegii, noilor colegi și celor realeși, membrii ai Comisiei Regii. Felicitări tuturor pentru această atribuție foarte importantă. Am onoarea ca coordonator PPE să-l nominalizez pe domnul Christoph Herman pentru ca prim vicepreședinte. Cred că va are capacități foarte bune de vicepreședinte, este cineva care a fost uh, secretar de stat pentru dezvoltare regională, a fost implicat în uh, dezvoltarea regională în toată viața sa profesională. Cred că va fi un vicepreședinte foarte bun și fac apel tuturor colegilor să îl susțină. Mulțumesc, sunt și alte candidaturi. Nu văd să existe. Așadar, conform aceleiași proceduri, consider că putem să considerăm că acest vot, să trecem la vot prin aclamare, cu condiția ca colegul nostru să își exprime acordul pentru alegerea sa, bineînțeles. Da, sunt de acord. Foarte bine, deci putem să considerăm ales prin aclamare și îl rog să mi se alăture la prezidiu. le président Președintele provizoriu v-a reamintit regulile care acoperă alegerea vicepreședinților și anume articolul 213 din regulament, biroul nu poate să fie format exclusiv din bărbați sau din femei și vicepreședinții nu pot să aparțină cu toții uh, aceluiași stat membru. Ținând cont de acest, uh, acest uh, articol și conform informațiilor care ne-au parvenit din partea funcționarilor regii, avem un risc destul de mare ca biroul nostru să nu respecte diversitatea de gen pentru a da timp uh, grupurilor politice uh, să ajungă la un acord, vă propun să trecem la alegerea celui de-al doilea, treilea vicepreședinte cu ocazia următoarei reuniuni a Comisiei Regii. Dacă sunteți de acord, ne vom reîntâlni în 22 și 23 iulie pentru, în primul rând, să votăm acești vicepreședinți pentru a ajunge la constituirea definitivă a biroului nostru și pentru a relua agenda grupului nostru. Vă mulțumesc! Oui. Ich bitte sehr um Entschuldigung, dass ich jetzt Îmi cer scuze pentru faptul că încerc Um, și, bineînțeles, înainte de toate, doresc să vă felicit pentru numirea dumneavoastră, însă cred că putem să-l votăm pe al doilea și pe al treilea vicepreședinte, pentru că nu sunt criterii de excludere care să ne împiedice să-i votăm pe acești doi vicepreședinți. Tocmai de aceea eu aș solicita să mai continuăm puțin cu votul. Très bien. Je laisse la parole au... Dau cuvântul uh, coordonatorului grupului Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să solicit continuarea alegerilor. Vă mulțumesc. Eu consider că dacă amânăm la acest punct, avem o șansă mai mare de a avea marjă de manevră și de a găsi candidați care să se conformeze regulilor de procedură. Răspunderea de a avea echilibru de gen este răspunderea tuturor grupurilor, nu doar a PP-ului, deci pot să vă susțin în această solicitare de amânare a alegerilor. Vă mulțumesc! Eh, Come gruppo ID, Identità e Democrazia. În numele grupului ID, uh, noi l-am prezentat pe domnul pe doamna Donato, care dacă nu cumva s-a schimbat ceva de azi dimineață, e o femeie, deci uh, nu există pericolul de a nu se îndeplini echilibrul de gen. Doamna Donato este, prezentat, este prezentată candidată ca al patrulea vicepreședinte, există deja așadar o candidată femeie și ă, nu doar pentru că face parte din grupul nostru, ID, ă, ar trebui să ă, îi se respingă automat candidatura și că nu face parte din grupul PPE. Foarte bine. Cred că există un risc destul de ridicat, nu e o incertitudine, un risc destul de mare ca biroul nostru să fie compus doar din bărbați, conform candidatorilor care au fost depuse. Știți că biroul nostru va trebui să fie acceptat până la urmă de către conferința președinților. și că uh, întregul vot din această după masă uh, riscă să fie periclitat. Așadar, uh, știu calitatea relațiilor care pot să existe și care există între diversele grupurile, grupuri politice. Sunt sigur că uh, cu timpul se vor găsi soluții, soluții credibile în interiorul grupurilor politice și să se poată aprofunda discuțiile între grupurile politice. Însă v-aș ruga, vă rog, să nu ă, periclitați votul din această ă, după masă. Iau decizia de a amâna votul pentru că sunt convins că la următoarea reuniune vom avea un birou care va ă, satisface toate criteriile. Constanț? În perspectiva unei bune cooperări pentru următorii cinci ani, îmi retrag uh, solicitarea și dau curs propunerii dumneavoastră. Merci beaucoup, uh, Constance. Vă mulțumesc foarte mult, Constanțe. Uh, apreciez acest gest și sunt sigur că acest spirit va permite găsirea unei soluții rapide Dau cuvântul încă o dată colegului nostru și încheiem uh, după acest. Uh, Eu aș dori ca cei, cei de-al treilea și de-al patrulea vicepreședinte să fie supuși la vot. Noi, repet, am depus o candidatură care este cea unei femei și uh, l-am adoptat prin aclamare pe președinte, l-am aprobat pe primul vicepreședinte. Nu văd de ce al treilea sau al patrulea nu ar putea să fie aleși uh, în aceeași, uh, prin aceeași modalitate. Je pense avoir été... Cred că am fost destul de clar în cele, ce am, în cele pe care le-am explicat. Putem să uh, suspendăm ședința noastră. Ne revedem în 23 iulie. Vă mulțumesc!